Hello. Hello. Wznawiam posiedzenie. Reluăm sesiunea noastră și doresc să urez bun venit președintelui Comisiei Europene, domnul Josef Manuel Barroso, dar înainte de a începe ora de întrebări, aș vrea să vă spun că procesele verbale ale sesiunilor de ieri sunt deja disponibile. Are cineva obiecție de făcut? În caz contrar, considerăm că procesele verbale au fost adoptate. Acum următorul punct de pe ordinea de zi timp afectat întrebărilor în prezența președintelui Comisiei. Deci, încă o dată, bun venit, domnule Barroso, la